Bună ziua. Bună ziua. Haideți să începem această ședință deoarece agenda pe această dupămasă este foarte încărcată. Este ultima săptămână, nu-i așa? Bun venit tuturor! Înainte de a cere reprezentantului președinției belgiene să ne informeze cu privire la prioritățile stabilite, vreau să mai includem un punct pe ordinea de zi de astăzi, și anume un punct cerut de ALDE, GUE, Socialiști și Verzi despre informare din partea Comisiei cu privire la situația migranților din Eritrea în Libia. S-a vorbit despre asta și la sesiunea plenară din Strasburg. De asemenea, mai avem uh, delegația UE Maghreb. Uh, sperăm ca Comisia să ne răspundă la cererea pe care am făcut-o. În principiu ar trebui să vorbim despre asta mâine după masă, după intervenția comisarului de Gucht. Sperăm deci să primim un răspuns din partea domniei sale. Și mai am un anunț de făcut înainte de a trece la temele întâlnirii. După ce am primit uh, propunerea coordonatorilor, vin și eu cu o propunere și anume să numim următorii raportori. Pe Ana Gomes, pe care nu o văd acum în sală, o vom numi pentru comunicarea Comisiei cu privire la planul de acțiune privind materialele chimice, radiologice și așa mai departe. Apoi îl avem pe Timothy Kirkhope, care aș propune să fie responsabil cu participarea Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei și Elveției la lucrările comisiilor care asistă Comisia Europeană în punerea în aplicare și dezvoltarea achiului de la Schengen. Deci, dacă nu aveți obiecții, considerăm că ordinea de zi este aprobată. și uh, trecem la miezul uh, problemei. Da, văd că cineva dorește să intervină. Sargentini. Doamnă președinte, nu am niciun comentariu cu privire la anunțurile pe care le-ați făcut, dar aș vrea că înainte să trecem la punctul 3, să mai uh, introducem ceva pe ordinea de zi. Este vorba despre acest uh, caz pe care l-ați menționat cu Libia și Eritrea. Verzii au solicitat uh, participarea comisarilor Malmström și Füle. Am înțeles că a fost lansată o invitație către doamna comisar Malmström. Încă nu s-a primit un răspuns și nu s-a făcut nicio invitație către comisarul Füle. Deci vă reamintesc că aceasta este o problemă de migrație și o problemă ce ține de politica de vecinătate. Deci vreau să subliniez încă o dată că am dorit să-l invităm și pe domnul Fiule mâine aici. Mulțumesc! Am notat și secretariatul vă va da un răspuns. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, nu avem nicio informație cu privire la această chestiune. Deci, dacă vreți să luăm o hotărâre cu ce comisar să invităm la întâlnirea de mâine, ei bine, mai întâi ar trebui să știm exact ce să discutăm cu dumnealor. Nu putem să sau nu puteți să ne cereți să discutăm despre cei din Eritrea care au migrat în uh, Libia sau despre imigranții somalezi din Grecia. Trebuie să ne dați mai mult decât atât, un conținut serios. După ce avem aceste informații, sigur că vom putea să înțelegem dacă merită să invităm pe comisarii la ședința noastră. Mulțumesc! Înainte să răspundeți la prima întrebare, ă, această cerere a venit din partea grupurilor politice. Deci nu cred că ar trebui să mai insistăm. Sigur, vă acceptă critica, dar ALDE, GUE, socialiștii și Verzi sunt cei care au cerut ca acest punct să fie inclus pe ordinea de zi. În ce privește invitația pentru comisarul Fiule, noi am contactat secretariatul domnului comisar și se pare că dumnealui va putea să vină pe 14, nu se știe exact la ce oră. Știu că Comisia pentru Afaceri Externe din Parlament încearcă să dea curs acestei invitații, însă pentru Libe va fi imposibil să găzduiască o întâlnire cu domnul comisar în același timp. Mulțumesc! Să mergem mai departe. Sperăm să obținem mai multe informații cu privire la orele potrivite. Acum am să îi cer domnului de Clerc să ne facă prezentarea pe care a pregătit-o cu privire la prioritățile președinției belgiene în domeniul justiție. Știm că acum că tratatul la Lisabona a fost adoptat, Parlamentul European și deci Comisia noastră vor avea de jucat un rol esențial. Domnule de Clerc, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Este o mare onoare pentru mine să mă aflu astăzi uh, aici. Această comisie este o comisie foarte dinamică, care a muncit uh, foarte mult uh, în acest domeniu. Am mai avut onoarea de a vorbi aici în cadrul acestei comisii în contextul discuțiilor legate de tratatul uh, SWIFT și în uh, săptămâna trecută am avut din nou onoarea să fiu prezent la dezbaterea ședinței plenare a Parlamentului din uh, Strasburg. Doresc să îi mulțumesc din nou doamnei, domnului președinte, doamne președinte, pentru colaborarea uh, la munca pentru acest uh, tratat și doresc să mulțumesc și raportorului. Cred că este vorba de un raport extraordinar de bun și a fost foarte bine că a existat un contact permanent cu Comisia și cu alți uh, actori. În cadrul președinției belgiene trebuie să începem să ne gândim în ce măsură putem umple cu viață programul de la Stockholm? Avem mai multe uh, priorități și o să vă numesc uh, anumite elemente. Desigur, totul pe fundalul discuției pe care dorim să o purtăm cu dumneavoastră pentru a face progrese în aceste domenii. Desigur, vom continua lucrurile efectuate în cadrul președinției spaniole, care a fost o președinție foarte dinamică și uh, ne dorim să continuăm uh, munca prestată de președinția spaniolă. Continuitatea uh, este, este foarte importantă. Există trei elemente pe care aș dori să le numesc, pe care le dorim să le punem în aplicare. Primul punct este, în mod tradițional, pentru noi unul important este vorba de uh, protejarea victimelor uh, diferitelor uh, infracțiuni. Această temă este foarte importantă în Belgia de, de mai mult timp și dorim să subliniem din nou acest lucru. Și ne gândim în primul rând la victimele cele mai afectate, cele mai slabe, copiii care sunt abuzați, pornografia infantilă și așa mai departe și uh, Um, aceste teme ar trebui abordate din ce în ce mai mult la un nivel european și, prin definiție, este o temă care este transfrontalieră. transfrontalieră. Aș dori să spun, să-mi exprim mulțumirile președinției spaniole pentru colaborarea uh, pe care am avut-o uh, până în acest moment. Uh, în ultimele luni s-au manifestat progrese mai ales în ceea ce privește măsurile de protecție care vor fi puse în aplicare și sunt puse în aplicare în diferite țări. Președinția belgiană va aprofunda acest aspect și cred că va rămâne în continuare o prioritate. Ne dorim să intensificăm consultările cu Comisia Libe, mai ales în ceea ce privește o directivă care se referă la combaterea traficului de persoane. Este foarte important um, ca acest uh, instrument să fie creat în cadrul acestei uh, colaborări. Și eu o să fac tot ceea ce îmi stă în putință să-mi uh, conving colegii din Consiliu în direcția unor țeluri cât mai ambițioase și să ajungem la, o, la un consens după o primă lectură. Pe lângă traficul de persoane, trebuie să încercăm să avem o politică comună în ceea ce privește abuzul sexual al copiilor și pornografia infantilă. Și uh, în acest, uh, și la această temă ne dorim să începem o discuție cât mai uh, rapidă cu Comisia Libă. Un alt aspect se referă la, colab- la uh, îmbunătățirea colaborării uh, judiciare în contextul uh, combaterii infracționalității. În acest domeniu trebuie să colaborăm din ce în ce mai mult și uh, colaborarea între judecători este foarte importantă și aceasta trebuie întărită pe plan european pentru a putea combate infracționalitatea pe plan european. Și această colaborare trebuie pusă în aplicare și trebuie să um, există o recunoaștere reciprocă a deciziilor uh, judecătorești din diferitele state. Însă cred că trebuie să mergem un pas mai departe și pentru președinția belgiană este foarte important ca instrumentele existente să fie recunoscute reciproc. Apoi trebuie să elaborăm o metodă prin care să fie um, ușurate uh, punerea în aplicare a instrumentelor uh, legale. Recunoașterea este un aspect foarte important, însă um, și eficacitatea acestor instrumente este uh, importantă și trebuie să urmărim, din acest punct de vedere, um, evoluțiile din diferitele țări europene. Și această temă trebuie să fie discutată Um, mai ales în cadrul întâlnirii din octombrie a Consiliului Ministrilor de um, Justiție. În ceea ce privește ajutorul uh, um, legal, uh, în acest domeniu avem nevoie de instrumente de uh, colaborare, mai ales în cadrul programului Stockholm. Există o, un grup de state membre și în cadrul acestei grupe Belgia a avut o, o inițiativă de a avea o directivă de cercetare în acest domeniu. Este vorba de un instrument uh, prin care uh, materialul de probă este recunoscut uh, reciproc și este vorba de un instrument foarte important pentru a crea, pentru a ajunge la cercetări penale care să fie standardizate și rezultatele unui uh, uh, procuror sau unui uh, judecător să fie um, recunoscute și în alte state. Acest instrument standardizat este un răspuns la anumite, la nevoi specifice. Și, desigur, se poate întâmpla ca drepturile celor avizați să fie um, îngrădite puțin. Președinția belgiană își uh, dorește punerea în aplicare acestui, uh, uh, acestei propuneri. Un alt punct la care o să mă refer, o să mă refer deoarece uh, în septembrie vom uh, organiza un seminar în, uh, în septembrie și este vorba de rolul uh, Eurojust. Eurojust este un actor uh, esențial în cadrul colaborării uh, în justiție din Europa. Uh, este, uh, se discută de un nou cadru pentru Euro, Eurojust. Cercetările uh, juridice sunt importante și recunoașterea din nou acestora pe plan european. Uh, foarte important este rețeaua europeană a um, Eurojustului. Și sunt uh, convins că uh, putem uh, garanta o mai bună uh, urmărire penală din acest punct de vedere. Apoi ne dorim să promovăm ideile care ne sunt puse la dispoziție pentru Eurojust după adoptarea tratatului de la Lisabona. Și cred că despre acest lucru se va discuta și în cadrul Consiliului Informal din această săptămână și, și ministrii de justiție se vor uh, gândi la aceste aspecte. În ceea ce privește colaborarea judecătorilor, sunt uh, convins că avem nevoie de asemenea uh, colaborare în viața de zi cu zi, mai ales în zonele de graniță. Oamenii care trăiesc în zonele de graniță din Europa cunosc faptul cât de importantă este colaborarea transfrontalieră și trebuie să devenim activi pe plan european. Putem formula principii europene, însă toate aceste principii trebuie puse în uh, aplicare și trebuie întărite. Și președinția belgiană dorește să organizeze un seminar uh, dedicat acestei teme. O altă um, prioritate este accesibilitatea justiției. Este vorba de o temă generală și ne dorim mai multe garanții pentru cetățeni. Uniunea Europeană a adoptat uh, Convenția Drepturilor uh, um, um, cetățenilor și este o întărire a drepturilor oamenilor și să sperăm că va exista o colaborare bună între Comisia Europeană și uh, Consiliu. Noi um, noi lucruri în ceea ce privește uh, traducerea și interpretarea în cadrul unor uh, uh, procese uh, ar trebui să, uh, să fie susținute. Așteptăm o inițiativă a Comisiei și sperăm să facem uh, progrese în acest uh, domeniu și statele membre și-au exprimat deja părerea că și pentru ele acest aspect este unul important. Trebuie să punem, uh, uh, trebuie să încercăm uh, toate lucrurile care ne stau în putință pentru a pune în aplicare propunerile comisiei care ușurează accesul cetățenilor la justiție. Aș dori să închei prezentarea cu e-justice, um, care este foarte importantă în ceea ce privește existența unei protecții, unei protecții europene. Este vorba de, ă, astfel se poate îmbunătăți ă, situația judic, judică oricărui, a fiecărui ă, cetățean. S-au făcut multe lucruri în acest punct de vedere. Există conferințe video, sunt conectate diferite registre naționale și mă bucur că în această săptămână, la 16 iulie, vom discuta din nou despre uh, această temă și la 16 iulie va fi uh, deschis un uh, portal e-justice. Și pentru existența acestui portal vor fi, um, sunt implicați mai mulți actori și din partea Comisiei Jurii și dorim să subliniem faptul că acest portal este disponibil în toate um, limbile uh, statelor europene și informează cetățenii despre uh, mijloacele legale aflate la dispoziția lor. Și cred că este vorba de un uh, pas foarte important uh, și un pas care va fi resimțit în uh, uh viața de zi cu zi a cetățenilor. În ceea ce privește relațiile uh, transatlantice, În uh, Consiliu am primit uh, mandatul de negociere de a ajunge la un acord uh, general între Uniunea Europeană și Statele Unite în ceea ce privește datele personale. Tratatul SWIFT, desigur, este un instrument politic foarte important și cred că trebuie să ne Trebuie să avem timpul uh, necesar pentru a crea un instrument uh, ambițios. Și cred că este foarte important și foarte interesant ceea ce s-a întâmplat din acest punct de vedere în Parlamentul uh, European. În concluzie, în rezumat, aș, put- aș putea să spun că avem ambiții mari, însă cred că um, va exista și o continuitate. A existat întotdeauna o comunicare foarte bună cu această comisie și doresc să vă asigur că am înțeles semnalele transmise din uh, Parlamentul uh, European, mai ales în ceea ce privește metodele folosite, uh, discuțiile um, purtate cu dumneavoastră și cu Comisia și cred că aceasta este metoda potrivită pentru a realiza ce privește justiția și protecția tuturor cetățenilor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept întrebările. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Sunt convinsă că vor uh, apărea multe întrebări și comentarii din sală. Mai întâi dau cuvântul coordonatorilor. Domnule Busutil. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru că ați venit. Vă mulțumesc pentru această prezentare detaliată și interesantă cu privire la activitatea președinției belgiene. Am o întrebare legată de inițiativa pe care președinția dumneavoastră dorește să o promoveze și anume este vorba despre Ordinul European privind dovezile. Nu mă interesează atât de mult fondul, ci mă interesează procedura. Dumneavoastră, domnule ministru, probabil că știți că în lunile recente am avut relații destul de tensionate între Consiliu și Comisie și Parlament. Mai ales când a venit vorba despre aceste inițiative adoptate de mai multe state membre. Acum, aș vrea să vă întreb dacă președinția a discutat despre această problemă cu Comisia. De asemenea, vreau să știu dacă Comisia examinează această propunere, dacă aveți în vedere o poziție comună cu Comisia cu privire la această propunere pe care ne-ați prezentat-o. Deci aș vrea să văd uh, o mai mare armonie între Consiliu și Comisie în uh, această chestiune a inițiativelor. Nouă ni se par foarte importante, nouă celor din Parlament, la fel de importante ca și Ordinul uh, European privind protecția. Deci suntem uh, foarte doritori să cooperăm cu dumneavoastră pe viitor. Vrem să cooperăm de plin etate cu comisia, cu dumneavoastră și sper să veniți cu o propunere acceptabilă pentru ambele instituții. Deci vreau să știu ce îmi puteți spune la um, remarca mea. Mulțumesc. Aș propune să mai luăm încă două întrebări și apoi să-i dau cuvântul ministrului să răspundă. Văd că Claude Moraes uh, nu vrea să întrebe nimic, însă Carmen Romero Lopez din partea socialiștilor dorește să vorbească. Carmen, vrei să intervii din partea socialiștilor? Te rog. Sí, gracias, Mulțumesc, doamnă președinte. Noi am vrea să știm mai multe în legătură cu anumite dosare care au rămas neterminate de pe timpul președinției suedeze și spaniole. Dumneavoastră v-ați referit la eh, traficul de femei, de exemplu, și la exploatarea infantilă, problemele legate de minori, însă aș vrea de asemenea să știu așa cum a întrebat și domnul Busutil, să știu mai multe despre Ordinul European de Protecție. După cum știți foarte bine, violența împotriva femeilor e un fenomen um, care încă nu este identificat pe deplin, nu sunt uh, date clare în acest domeniu, nu sunt date statistice clare și noi am dorit ca țările europene să progreseze mai mult pe calea identificării acestui fenomen inclusiv în ceea ce privește definirea acestui fenomen al violenței împotriva femeilor. E drept, dat fiind că nu există un, o directivă în acest domeniu, Ordinul European de Protecție e o măsură de urgență. Și dat fiind că se acționează într-o situație de urgență, mecanismele la care recurgem sunt niște mecanisme extraordinare. De aceea aș vrea să vă întreb deci dumneavoastră ați spus că președinția belgiană își va asuma această problemă. Deci aș vrea să știu dacă dumneavoastră credeți că în timpul președinției dumneavoastră veți putea aborda această problemă cu toate aspectele complexe care decurg de pe urma acestui fenomen. Deci credeți că pe parcursul mandatului dumneavoastră se vor face eforturi pentru ca acest dosar să avanseze? Vă mulțumesc! Domnule ministru, vă rog să răspundeți la aceste două întrebări, deoarece <coughs> sunt strâns legate între ele. Ordinul European de Protecție și disputele dintre comisie și președințiile anterioare, inclusiv cea spaniolă. Deci aș vrea să știu care este viziunea dumneavoastră în legătură cu această problemă. de eh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. E o întrebare într-adevăr esențială. Da, într-adevăr, trebuie să asigurăm o anumită continuitate, însă ca să revin la ce spunea domnul Busutil, problema privind Ordinul European de Anchetă și mandatul privind probele. Într-adevăr, trebuie continuate discuțiile, însă noi propunem să avem aceste ordine european de anchetă, European Investigation Order, care ar necesita o abordare globală. Asta înseamnă că trebuie să prezentăm un model armonizat. E clar, e vorba de o inițiativă nouă pe care o lansăm împreună cu o serie de țări cu care am colaborat, deci de asemenea lucrăm și cu Comisia, bineînțeles, am avut foarte multe uh, contacte cu această instituție. De altfel, Comisia a confirmat că are o abordare instructivă față de o astfel de inițiativă și am spus-o de la capul locului că noi uh, pornim de la principiul că vom conlucra în mod armonios, deoarece nu vrem să existe armonie doar între Consiliu și Comisie, ci și cu Parlamentul European. Deci de aceea va trebui să găsim o metodă prin care să colaborăm. E drept că am lucrat pe termen scurt, au existat multe interferențe, există reguli și proceduri în acest domeniu, însă trebuie să vedem cum putem lansa inițiative și cum putem lucra foarte bine în 3. Deci, în ceea ce privește aceste două dosare, trebuie să vedem cum le vom putea uh, lansa. În ceea ce privește mandatul privind ancheta, președinția belgeană are foarte multe contacte cu Comisia, vom menține aceste contacte pentru a ajunge la un consens uh, politic. În ceea ce privește continuitatea, întrebare la care s-a referit doamna Ramiro Lopez. Uh, E drept, va trebui să abordăm probleme legate de traficul de femei, dar în general traficul de ființe umane. Deci aici intervine și traficul de copii. Noi subliniem uh, importanța copiilor, deoarece vrem ca una din prioritățile noastre să fie combaterea acestui fenomen. Deci vom uh, colabora cu Comisia. Pentru noi este un dosar prioritar și suntem ambițioși și sperăm de asemenea să respectăm calendarul stabilit. În ceea ce privește traficul de ființe umane, sper să putem uh, Uh, avansa. În ceea ce privește abuzurile împotriva copiilor, după cum spuneam la început, am vorbit despre abuzurile sexuale și exploatarea sexuală a copiilor, mai ales prin intermediul internetului. S-au făcut anumite progrese, însă am vrea ca acestea să continue. Și, și în cadrul acestui dosar noi privim lucrurile dintr-o perspectivă a continuității și președinția belgiană este foarte motivată pentru a uh, continua toate aceste inițiative deja lansate. Un alt element din această continuitate este Ordinul European de Protecție, o inițiativă spaniolă care a fost adoptată, pe care am sprijinit-o de altfel întotdeauna, am fost și noi co-inițiatori pentru această inițiativă legislativă. Deci vom încerca să facem tot posibilul pentru ca acest dosar să progreseze. Există multe dezbateri tehnice legate de temei juridic, printre altele, deci va trebui să vedem dacă pe lângă toate aspectele penale pe care le putem include pentru a progresa acest dosar, deci pe lângă aceasta vă spuneam că în octombrie va avea, loc, va avea loc un consiliu la care vom putea aborda în mod oficial toate aceste probleme și vom încerca să obținem sprijinul tuturor statelor membre pentru a adopta acest text modificat. Text care, bineînțeles, necesită un mare consens uh, tehnic. În această privință putem demonstra faptul că pentru noi e importantă continuitatea, deci această inițiativă spaniolă a Ordinului European de Protecție, o inițiativă pe care vrem să o continuăm. Vorba și de adaptarea definițiilor, aici nu voi intra eu în toate aceste decizii, detalii tehnice, să vă spun că în octombrie la Consiliu vom încerca tot posibilul pentru a ajunge la un text. După cum vă spuneam, obiectivul nostru este ca în octombrie să putem da un pas înainte. Continuăm, spune doamna președinte, doamna Renate Weber, în numele grupului ALDE, cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru prezentare, stimate domnule ministru. Voi fi succint în ceea ce privește comentariile mele și întrebările. Am trei întrebări. Una se referă la acordul general dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, la, Statele Unite ale Americii privind protecția datelor. Ați menționat faptul că ați fi dorit un text mai ambițios, însă ar vrea să știu concret ce anume ați fi dorit să fie inclus în acest acord. Ar vrea să știu de asemenea dacă prevederile la care ajungeți uh, în cadrul acestui acord vor fi aplicabile și în cazul altor acorduri pe care le veți semna ulterior cu state Unite alte state. În ceea ce privește acum Ordinul European de Protecție, știu că există mari divergențe de opinie între statele membre. Și din păcate, nu se colaborează chiar atât de bine. Există foarte multă neîncredere reciprocă legată de propriile competențe, de colaborarea necesară, legată de faptul că trebuie să le permiți altora să facă anchete pe propriul teritoriu. Deci aș vrea să știu cum veți procede în acest domeniu ce veți face pentru a avansa, într-adevăr, în ceea ce privește acest ordin european de protecție? Și un alt aspect care are legătură cu toate acestea, procurorul european. Credeți că e fezabil ca pe parcursul președinției dumneavoastră această chestiune să fie măcar trecută pe agenda de lucru? Nu vorbesc despre a face mari progrese. Uh, de asemenea, ați menționat seminarul uh, privind Eurojust, seminar pe care îl veți organiza în luna septembrie și ca raportor la această temă trebuie să vă spun că îmi pare rău, nu voi putea veni. În principiu, toată lumea știe că atunci când are loc ședința plenară la Strasburg, membrii Parlamentului trebuie să fie la Strasburg. Nu ne place nouă în mod deosebit, dar asta este. Deci, în genere, este foarte dificil să programăm, să programăm o astfel de întâlnire la care să cereți prezența eurodeputaților atunci când se desfășoară în paralel ședința plenară. Îmi pare rău, dar așa se desfășoară lucrurile. Președinte, mulțumesc. Avem o listă destul de lungă de vorbitori, așa că am să vă rog tuturor să vă limitați la o întrebare scurtă, după care să putem să-i dăm ocazia și uh, domnului ministru să răspundă. Domnule Sargentini. Dank u wel, voorzitter. Um, aansluitend op de vragen van mijn collega van de... În ce privește întrebarea pe care a pus-o colega mea de la grupul liberalilor, uh, aș vrea să o reiau și să vă pun o altă întrebare, de fapt, în legătură cu acel acord încheiat cu americanii referitor la protecția datelor. Dacă am înțeles, există un cadru pentru un mandat de negociere elaborat de Comisia Europeană. Aș vrea să știu care este poziția Consiliului față de această problemă când va finaliza Consiliul mandatul de negociere și cam care va fi calendarul? Cât credeți că va dura până când vom vedea un rezultat? Și apoi aș vrea să știu dacă veți uh, reuși sau veți încerca să obțineți un instrument obligatoriu cu privire la protecția datelor. Deci vor fi doar uh, discuții între Comisie și SUA sau dacă vom avea ceva mm, care ajunge la un nivel mai larg, inclusiv la nivelul forțelor de poliție și se aplică tuturor statelor membre. Apoi, în ce privește acordul cu, privind uh, listele cu numele pasagerilor, pasagerilor care călătoresc cu mijloace aeriene, noi am adoptat o rezoluție în martie, prin care am cerut un mandat de negociere care să acopere toate acordurile PNR acorduri nu doar cu Statele Unite ale Americii, ci și cu alte țări. Am spus atunci că vrem ca până la jumătatea lui iulie să vedem ceva progrese. Iată acum că această chestiune cade pe masa președinției belgiene, deci o să vă rugăm să ne spuneți ce intenționați să faceți. Mulțumesc. Urmează domnul Tovares. Tavares. Mulțumesc. Multe dintre întrebările pe care aș vrut să le pun au fost deja puse de colegii mei. Aș fi vrut să știu uh, părerea Consiliului cu privire la acordul cadru de protecție a datelor, acordurile PNR și care este calendarul de negociere al acestor acorduri. Sunt de acord cu uh, o parte din prioritățile enumerate de președinția belgiană, mai ales uh, cu uh, cele referitoare la migrația legală. Mulți din acest for au sunt de părere că multe dintre politicile pe care le avem în acest domeniu nu funcționează, nu sunt eficiente sau chiar sunt injuste. Deci, piața de temelie a politicilor noastre în acest domeniu ar trebui să fie migrația legală. Deci văd că președinția belgiană a preluat acest lucru printre prioritățile sale, însă aș vrea să aflu mai multe detalii. Și ca să fiu mai concret, aș avea două întrebări. Una, privind radicalizarea. Avem un document al Consiliului despre radicalizare care spune că opinia publică are o reacție la care trebuie răspuns. Vedem că conceptul de radicalizare apare tot mai mult în mass media și acest lucru începe să devină o problemă. Mulți oameni deja se intitulează persoane radicale, persoane violente, deci aș vrea să știu ce fel de supraveghere doriți să existe în ce privește această radicalizare și cum se va asigura Consiliul că pas, orice pas luat în acest uh, domeniu al supravegherii radicalizării va fi aprobat și uh, de Parlament? Pentru că și noi vrem să avem un drept de control. Mai este un lucru care nu apare printre prioritățile dumneavoastră și acest lucru mă mire, este vorba despre relocarea refugiaților. Președinta, îmi cer scuze, dar cred că această întrebare se referă la ceva ce vom discuta la următoarea uh, audiere. Și oricum v-ați epuizat timpul alocat. Atunci mă opresc aici. Bun. Urmează domnul Cles. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, spuneați că președinția belgiană ar dori să elaboreze un pachet european, un parchet european și uh, că veți uh, demara discuții în curând. Mă întreb însă care va fi dimensiunea acestui instrument. Mă gândesc în special la dreptul penal în Europa. Cât de departe veți merge în acest sens? Ce fel de prevederi veți uh, adopta și cum credeți că va funcționa acest lucru în realitate? Știu că statele membre au propriile lor interpretări în acest sens și că va trebui întâi să îmbunătățim cooperarea cu ele înainte. Deci, cred că va trebui întâi să colaborăm mai bine înainte de a înființa un parchet european. Mulțumesc. Am să dau cuvântul acum domnului ministru pentru a răspunde. Mulțumesc. Foarte rapid în ce privește protecția datelor. Știm că această problemă este foarte importantă și am discutat despre SWIFT de multă vreme. Am vorbit despre programul de urmărire a finanțelor scop de te- scopuri teroriste și așa mai departe. Iar săptămâna trecută am avut și voturi. Apoi am mai discutat despre protecția datelor la nivel mai general și am încercat să vedem cum putem face ca acest lucru să devină o realitate între UE și SUA. Cred că trebuie să fim ambițioși în aspirațiile noastre. Am avut discuții lungi cu americanii. Ce ne trebuie însă este un nivel realist, dar ambițios de protecție pe care să-l putem impune. Știm că partenerii noștri au o tradiție și o metodologie diferite de a noastră. De aceea Cred că trebuie să avem uh, niște standarde europene care să reflecte practicile naționale și care să ne protejeze față de uh, partenerii noștri americani. Deci uh, acest lucru mi se pare prioritar. Nu am ajuns încă la vreun final. Vom, vom mai avea muncă multe discuții în Consiliu înainte de a putea ajunge la un acord cuprinzător. Cred însă că până la finele acestui an vom avea un mandat clar de negociere. Chiar dacă aceste negocieri nu se vor finaliza în președinția belgiană, ele vor fi continuate cu un mandat clar de următoarea președinție. M-ați întrebat despre Eurojust și despre parchetul european. Îmi cer scuze, stimată doamnă, că nu ați... Îmi pare rău de fapt că n-ați putut participa la întâlnirea despre care am vorbit eu. Acolo s-a ținut o dezbatere foarte importantă și cred că este bine să avem cât mai multe informații posibil în acest domeniu. Să avem cât mai mult acces la documente ca să putem uh, lua decizii informate. Noi nu încercăm neapărat să impunem un parchet european uh, doar de dragul său. Dacă începem să dezbatem această problemă, sigur că trebuie să ne întrebăm mai întâi cum vom putea coordona și facilita activitatea acestui instrument. Eu sunt de acord că avem nevoie de un astfel de instrument și că trebuie să fim foarte eficienți în combaterea infracționalității transfrontaliere. Și trebuie să știm clar care vor fi rolurile parchetelor locale, regionale și federale. Noi nu vrem să înlocuim modalitățile naționale deja existente, dar vrem să facem ceva în mod realist în domeniul dreptului penal la nivel comunitar. Și eu sunt ferm convins că vom ajunge la o acceptare generală. Ne vom da seama cu toții că avem nevoie de un nivel mai bun al justiției comunitare pentru că ne confruntăm cu foarte multă infracționalitate transfrontaliere. Și dacă vrem să luptăm eficient împotriva ei, avem nevoie de acorduri intracomunitare. Aceasta este, sigur, părerea mea personală. Sper că înțelegeți. Totuși, cred că vom ajunge la un acord larg în acest sens cât de curând. În ce privește protecția datelor și calendarul, cred că v-am răspuns deja și uh, cred că Colega mea va vorbi despre aceste probleme atunci când va lua cuvântul despre migrație. Președinta, mulțumesc. Mai avem uh, multe întrebări, nu-i așa? Sophie Indveld este următoarea. Uh, da, vă mulțumesc, doamnă președintă și doresc să spun bun venit uh, președinției belgiene. Trebuie să spun că um, am așteptări foarte mari din partea președinției belgiene. Președinția anterioară s-a, a fost influențată foarte mult de tratatul de la Lisabona. Trei puncte. S-a, s-a amintit deja că în cadrul președinției anterioare um, stat, naționalități, naționalitățile au avut un rol foarte important și uh, și cred că ar fi mult mai bine dacă ne-am ocupat de drepturile uh, fundamentale. Eu uh, sunt un alt aspect. Uh, la 7 septembrie Comisia trebuie să facă o propunere care, care depășește deja termenul pe care îl pusesem deja și aș dori să uh, întreb Consiliul dacă există o disponibilitate de colaborare cu Parlamentul în ceea ce privește tratatul PNR. În cadrul uh, tra- tratatului uh, SWIFT am văzut că am avut dificultăți mai mari cu Consiliul și nu cu partenerii de peste Atlantic și cred că este foarte important ca Europa totuși să aibă uh, o singură voce și să negociem împreună cu state terțe. Și nu mă refer doar la Statele Unite sau Canada, ci și la alte state, ca de exemplu Arabia Saudită, China sau altele. Așadar, este foarte important să avem un singur punct de vedere european. De aceea mi se pare foarte important dacă există claritate la negocierea, la mandatul de negociere care este situația cu negocierile bilaterale în ceea ce privește um, tratatul de, cu, referitor la viză. Um, știm că există deja negocieri bilaterale între diferite state membre și Statele Unite ale Americii. Um, și un alt uh, punct, domnule președinte, um, în ceea ce privește combaterea infracționalității, ce vă propuneți să faceți din acest punct de, ve- de uh, vedere, în ceea ce privește combaterea fraudelor, uh, de exemplu? Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Spune doamna președinte, mai puțin de un minut. Da, uh, s-au afirmat uh, foarte multe lucruri și de aceea o să vorbesc foarte pe scurt. În urmă cu șase luni, Am uh, auzit uh, prioritățile președinției uh, spaniole. Au fost numite anumite, au fost numite câteva obiective și, desigur, lucrurile nu au evoluat așa cum ne-am fi dorit noi. După șase luni, președinția belgiană confirmă aceleași obiective, mai mult sau mai puțin, Eh, domnul ministru a amintit Eurojust, eh, diferitele, diferite eh, ordine, a amintit pornografia infantilă, folosirea celor mai bune tehnologii în justiție. O întrebare simplă din partea mea. În șase luni se va termina președinția belgiană și care este, după părerea dumneavoastră, obiectivul prioritar? obiectivul cu care președinția belgeană ar fi fericită dacă ar fi uh, îndeplinit în aceste, dintre toate aceste obiective. Vă mulțumesc, doamna Vias de Mera. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, însă uh, mă voi referi acum la două întrebări, la două chestiuni care nu sunt prea clare pentru mine, de aceea revin la ele. E vorba de inițiativa spaniolă lăudabilă privind Ordinul European de Protecție, care, după cum știm cu toții, s-a metamorfozat în ceea ce privește îndepărtarea și protecția, de fapt. Cu toții suntem de acord că victimele trebuie protejate. Orice persoană normală, orice persoană bună sprijină o astfel de măsură. Însă eu am auzit că va exista o reformulare a inițiativei spaniole din măsuri tehnice. De fapt, asta e chiar ce a spus doamna Reding. Dumna ei a spus că uh, e de acord cu fondul problemei, însă că există discrepanțe de natură tehnică. Deci întrebarea mea concret adresată președinției belgiene este următoarea. Care credeți că este timerul juridic adecvat, domnule ministru? O a doua întrebare privind Procuratura Europeană. Am auzit cum cei din partea președinției suedeze n-au spus nimic, cum spaniolii au spus și ei câte ceva și acum văd că nici dumneavoastră nu vă referiți la această chestiune. Știu că e nevoie de 27 de voințe comune pentru ca această procuratură să ajungă la Bulliman, Însă aș vrea să știu ce acțiuni va întreprinde președinția belgeană pentru a da un impuls procuraturii europene. Uh, sau ce veți face? Doar un seminar în septembrie la Bruj și veți include procuratura în uh, pachetul eurojos. Deci ce veți face? Vă mulțumesc, doamna Wikström are cuvântul acum. Det har varit höra. Mulțumesc. E foarte interesant să auzim cum um, intenționați să abordați toate aceste chestiuni, cum vreți să aveți acordul Parlamentului și al Comisiei pentru a combate infracționalitatea, pentru a consolida rolul Europol și Eurojust. Într-adevăr, e important să avem o abordare comună a acestor probleme comune, transnaționale, însă în același timp să nu uităm că sistemele juridice diferă foarte mult de la o țară la alta în timpul președinției suedeze și spaniole și la Comisia Jurii, mai ales unde sunt membră. Deci am vorbit foarte mult despre importanța inițiativelor comune de pregătire a procurorilor. Am vorbit de asemenea că toate sistemele juridice ar trebui să facă tot posibilul pentru a consolida încrederea de care avem nevoie pentru această cooperare despre care tot vorbim cu toții. Deci aș vrea să știu dacă președinția belgeană uh, deține vreun concept uh, extraordinar pentru a îmbunătăți cooperarea între sistemele juridice dintre statele membre. Problema principală, după părerea mea, e lipsa de încredere între diferitele instituții și sisteme politice, pe de-o parte, însă și lipsa de încredere între sistemele juridice din statele membre. Și mai am o întrebare scurtă privind uh, reuniunea informală a Consiliului, care va fi uh, organizată, dacă am înțeles eu bine, săptămâna viitoare, joi, sau săptămâna asta chiar. Nu sunt de mult la Parlamentul European, însă dacă am înțeles eu bine, vorba de o reuniune informală. Și de multe ori la reuniunile informale se iau deciziile cele mai importante. Deci ar vrea să știu despre ce se va vorbi la această reuniune informală a Consiliului de săptămâna viitoare. Deci, ca simpli reprezentanți ai cetățenilor, ar trebui să ne facem și noi o idee în legătură cu subiectele abordate la o astfel de reuniune atât de importantă. Vă mulțumesc încă două întrebări, după care vă vom ruga să răspundeți. Doamna Angelili. As far as I know, you ask for the floor and, and then uh, Edith Bauer. Eh, grazie, ministru. Eh, vă mulțumesc, domnule ministru. Poziția dumneavoastră față de directiv, propunerea de directivă împotriva abuzului, împotriva abuzului copiilor, uh, m-a bucurat că ați uh, avut, că ați exprimat această poziție. Aș dori însă să am uh, mai multe informații în ceea ce privește calendarul și conținutul în asemenea directivă. Dacă această propunere reprezintă o prioritate pentru uh, președinția belgiană, în condițiile în care va fi o propunere foarte uh, discutată, grupul meu politic a organizat deja o consultare la sfârșitul lunii septembrie în cadrul uh, Parlamentului European. Va exista și o audiere în cadrul Comisiei Libe și aș dori să vă rog dacă puteți să-mi dați mai multe informații. Vă mulțumesc. Urmează doamna Bauer și Pendago apoi. Da, doresc să vă mulțumesc pentru uh, poziția dumneavoastră în ceea ce privește noua directivă de combatere a traficului de ființe umane. Aș dori să vă pun două întrebări. Uh, În ceea ce privește proiectul pe care îl vom discuta mâine în această comisie. Noi am mers mai departe în ceea ce privește două aspecte, uh, comparativ cu propunerea Comisiei. În ceea ce un aspect este uh, coordonatorul european, deoarece credem că este important să avem o, o politică largă și este foarte bine să există o coordonare a coordonatorilor. Un alt aspect uh, se referă la sancțiunile propuse. Confiscarea uh, diferitelor uh, bunuri și active. Și care este părerea dumneavoastră legată de aceste două aspecte? Mă întreb de asemenea dacă vă, dori, vă doriți revizuirea directivei uh, permiselor uh, de ședere temporare. Și aș dori să mă refer și la um, aspectul uh, de trafic de ființe umane. Vă mulțumesc. O altă întrebare, domnul Hidalgo. Vă mulțumesc, doamnă președinte pe lângă atâtea laude și urări de bine, trebuie să vă spun un lucru. Pe mine m-ați dezamăgit foarte mult. De ce m-ați dezamăgit? Atunci când vorbiți despre situația Ordinului de Protecție eh, European, dumneavoastră ați, v-ați eschivat complet de la răspuns. Un politician va, eh, curajos dintr-o țară democratică nu ar trebui să reacționeze altfel. Dumneavoastră ce spuneți în cadrul criminalității, crime organizate, bla bla. Cu toții știm ce e violența împotriva femeilor. Nu are nimic de a face cu violența împotriva femeilor decât tangențial, însă în general nu. Să mă înțelegeți bine cu doamna Reding, am înțeles asta, însă știm în ce constă abordarea doamnei Reding. Ea nu are probleme. Dumnezeu ei poate să circule în întreaga Europa. Cine are probleme? Foarte multe sute de femei amenințate de foștii soți sau parteneri care nu au dreptul la libera circulație, un drept al tuturor cetățenilor europeni. Nu au aceleași drepturi ca și doamna Reding. Vă rog frumos. Deci fie abordați problema asta dând dovadă de responsabilitate, fie veți fi o președinție a lașilor care veți acționa cu lașitate. Deci deja s-au uh, făcut multe la Consiliu, deci trebuie să preluați această responsabilitate și să faceți tot posibilul pentru a proteja femeile și să nu vorbiți doar tangențial despre această problemă în cadrul uh, crimei organizate și așa mai departe. Vă mulțumesc! Vă rog să răspundeți acum la întrebări. Vedeți, multe aspecte controversate au apărut. Eh, er da, vă mulțumesc. Au fost puse multe întrebări și nu am posibilitatea să răspund fiecare în detaliu. Însă nu cred că trebuie să folosim schema de gândire simplă, așa cum tocmai am auzit. În ceea ce privește uh, Ordinul European de Protecție, ne dorim continuarea acestuia, dorim încheierea acestui proiect și vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a avea uh, progrese în acest uh, domeniu și pentru a aborda și problema violenței împotriva femeilor. Acesta este doar un aspect, aspect dar există și altele și mă gândesc aici, de exemplu, la traficul de ființe umane și și în acest context trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a proteja femeile. În ceea ce privește întrebarea uh, pusă legată de ambițiile noastre, aș dori să am o, o părere modestă inițial. Este vorba doar de șase luni, însă um, dorim să facem din nou tot ceea ce ne stă în putință, uh, să lucrăm 200% Însă uh, trebuie să dăm dovadă de modestie, deoarece există acest uh, sistem uh, rotativ și în cadrul noului tratat și anumite lucruri trebuie adaptate. Cred că este foarte important ca noi să păstrăm continuitatea și aceasta prin noi idei, prin noi parteneriate care trebuie organizate, desigur. Dacă sunt întrebat care este ambiția mea, atunci trebuie să spun că uh, în Belgia ne dorim îmbunătățirea Europei, ne dorim funcționarea Europei mai bună în diverse domenii. Există mai multe aspecte pe care le-am amintit, sunt este vorba de aspecte importante, însă cred că este important să găsim o metodă pentru a îmbunătăți aceste obiective. Cu toată modestia uh, pe care am amintit-o, cred că, din nou, este foarte important să găsim uh, uh, metodele care funcționează. În ceea ce privește drepturile fundamentale, s-a afirmat că nu am avut nicio părere. La început uh, am atras atenția că am, am, am amintit aderarea Uniunii Europene la Carta Universală a Drepturilor Omului și um, am amintit și uh, protejarea mai bună a cetățenilor. Și cred că este vorba de inițiative concrete care sunt legate de drepturile fundamentale ale drepturilor europene. Apoi s-a mai pus o întrebare legată de drepturile pasagerilor din uh, avioană. În uh, septembrie va exista o inițiativă a Comisiei, însă nu înțeleg de ce se afirmă că ar exista probleme cu Consiliul. Nu am o uh, experiență îndelungată, însă, pe baza experienței mele, um, s-a încercat uh, ajungerea la un consens uh, ambițios. Și cred că am dat uh, dovadă de faptul că în cadrul Consiliului se pot uh, hotărâ obiective ambițioase. Uh, Există, desigur, uh, multe uh, întrebări cu controlul identității și probabil acest aspect se va referi și uh, colega mea. Și poate pentru, însă pentru dumneavoastră acest lucru este unul uh, uh, prioritar. Alte dosare uh, amintite, um, ordinul de protecție, cum va fi modificat acesta. Aș dori să um, readuc în discuție discuția uh, fundamentală. Ei bine, victimele trebuie protejate și trebuie protejate în țara în care sunt uh, rezidenți. Există situații uh, juridice diferite și cred că trebuie să facem o difer- diferență într-o abordare penală și o abordare uh, civilă. Avem nevoie de două metode diferite și cred că, din acest punct de vedere, discuția este clară, există un temei juridic clar și în interiorul uh, Consiliului ne dorim să facem pro- progrese pe termen scurt. În ceea ce privește Procuratura Europeană, am fost întrebat care sunt măsurile concrete și aș dori să repet. Vom discuta despre acest lucru în cadrul seminarului Eurojust și în cadrul uh, Consiliului Informal din această săptămână nu vom uh, fonda cu această ocazie o procuratură europeană, ci ceea ce ne dorim este să avem o altă formă de uh, colaborare prin intermediul unui, unui instrument uh, comun. Eurojust este un pas foarte important și colaborarea tuturor procurorilor naționali este un pas important pentru a optimiza și mai departe colaborarea sistemelor judiciare Uh, naționale. Un alt pas este un schimb de idei pe marginea unui sistem federal de uh, parchete. După părerea mea, s-ar putea să se, uh, să se ajungă la acest lucru, însă până acum nu există inițiative concrete și poate nici nu vor apărea până la sfârșitul anului. Însă cred că cei care se gândesc la uh, metode eficiente de combatere a infracționalității trebuie să se gândească și la acest lucru în ceea ce privește abuzul uh, minorilor uh, pe internet. E bine, am spus că traficul de ființe umane este important și abuzul copiilor pe internet este important. Există mai multe inițiative și cred că trebuie să ne gândim cum putem armoniza aceste inițiative pentru a combate uh, abuzul infantil pe internet. Așadar, cum, cum, pot, uh, cum putem pedepsi adulții care pot abuza prin intermediul uh, internetului uh, copiii? Cum putem bloca diferite adrese internet? Și cum putem acționa pur și simplu eficient în acest domeniu? Este vorba de situații groaznice și um, cred că pe plan european trebuie să creăm diferite centre îndreptate împotriva infracționalității cibernetice și trebuie să ne preocupe de asemenea uh, protejarea uh, victimelor. Și toate aceste măsuri trebuie armonizate. Doamnă președinte, cred că am răspuns uh, la multe puncte. Cred că multe aspecte au fost amintite um, și reamintite. Dacă am uitat ceva, puteți să-mi atrageți atenția, însă poate în o să avem ocazia să um, purtăm o nouă discuție. Uh, da, vom discuta multe lucruri și în, în curând. Vă mulțumesc. Aș dori să îi spun bun, bun venit și doamnei uh, ministru și vom uh, continua cu aspectele afacerilor interne ale președinției belgiane. Vă mulțumesc. Aș dori să-i urez bun venit doamnei ministru Anemi turtelbaum Sper că a pronunțat bine numele dumneavoastră. Vom continua, deci, cu prioritățile președinției belgiene în domeniul securității interne. Discuția de dinainte cu uh, colegul dumneavoastră, să știți că a fost una destul de încinsă, s-au pus uh, multe întrebări și interesul a fost foarte viu. Sperăm să fie la fel și cu dumneavoastră. Vă dăm cuvântul și apoi o să luăm intervenții din sală. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Am să fiu destul de succintă. Am să prezint uh, prioritățile programului meu pentru această președinție. Este vorba deci despre domeniul securității interne. Știu că doriți să discutați cu mine și am să vă stau la dispoziție. Va trebui să încep cu tratatul de la Lisabona. Știu că Parlamentul și Consiliul se află acum pe aceeași poziție. Ambele doresc să vadă un progres în relația cu americanii și știu că audierea de aici din Parlament a arătat cât de important este pentru dumneavoastră ca noi să colaborăm și ca dumneavoastră să ne puteți spune care sunt prioritățile ce vă interesează. în materie de securitate și uh, justiție. Dumneavoastră trebuie să puteți fi implicați în inițiativele pe care le luăm noi, iar Parlamentul European participă uh, deplin la toate discuțiile și activitățile pe care le vom iniția. Dumneavoastră veți fi aliații noștri și ne veți ajuta să progresăm cât mai mult în domeniul securității Uniunii Europene. Președinția spaniolă a demarat un program de îmbunătățire a securității interne pornind de la prezumția că unele aspecte ale infracționalității pot fi soluționate doar la nivel european. În președinția belgiană vom prelua acest lucru. Nu este suficient să spunem că vrem să avem o politică de securitate internă pentru toată Uniunea Europeană și să avem o metodologie. Acest lucru nu este suficient. Și uh, predecesorul meu, domnul Ruba Calva, a spus că este important să avem o strategie în domeniul securității și noi vom continua acest demers al dumnealui venind cu o metodologie vom avea schimb de informație, vom avea tot felul de inițiative și vom încerca să obținem cât mai multe informații cu privire la activitățile infracționale și grupurile de infractori din Europa. Odată ce vom ști mai multe, ne vom delimita prioritățile și vom trece la acțiune. Va trebui să facem anumite opțiuni de securitate interne, sperăm să le să facem alegerile cele bune și să asigurăm securitate pentru cetățenii Europei. Vom încerca să progresăm uh, în ce privește progresul, uh, proiectul Harmony pe care le-am inițiat cu Comisia. De asemenea, vom uh, examina acțiunile întreprinse de Consiliul pentru securitate Internă ca să vedem unde ne situăm în această politică de securitate a Uniunii. Vom încerca să demarăm acțiuni și la nivel operațional, pentru că acum ni se pare realist să începem astfel de acțiuni. Acum, uh, în 2010, dacă începem să facem aceste lucruri, uh, vom putea ca până în 2013 să avem deja elaborat o strategie de securitate internă mai eficientă și care să protejeze Europa. Deci vrem să avem o politică de securitate și vrem ca ea să atingă stadiul operațional. Pentru a face acest lucru însă avem nevoie de informațiile necesare și trebuie să facem pașii potriviți în direcția potrivită și la momentul potrivit. Trebuie să coordonăm pozițiile celor 27 de membri. Acest lucru e esențial. Vom încerca întotdeauna să obținem o abordare integrată. Acest lucru va fi uh, de preferat. De asemenea, ne vom concentra pe programe de acțiune specifică la nivel european. Vom încerca să combatem probleme precum uh, infracționalitatea transnațională care ne privesc pe toți și aici avem nevoie de o abordare europeană. Mai întâi trebuie să rezolvăm problema traficului de arme. Acesta este o problemă gravă, deoarece armele cauzează victime și multă activitate criminală. Sunt folosite în atacuri, jafuri și așa mai departe. Deci, împreună cu uh, Consiliul, vom cere Europolului să ne spună care este uh, starea de fapt în această problemă a traficului cu arme în Europa. Trebuie să avem informațiile necesare înainte de a defini o politică. Credem că nu există suficientă supraveghere în acest domeniu. Armele nu sunt suficient de bine reglementate. Ele circulă mult prea ușor în Europa. Deci, odată ce vom primi acest raport al Europol, vom aborda uh, COSI și vom încerca să facem o propunere de directivă sau să vedem ce act legislativ e necesar pentru a rezolva această problemă. Deci vom încerca să diseminăm informații pentru a reglementa cât mai bine utilizarea armelor periculoase. Și de asemenea am dorit să interzicem aceste arme deosebit de periculoase în Europa. În ce privește infracționalitatea transfrontalieră, ne confruntăm cu bande de infractori care uh, comit tot felul de crime grave, care atacă, pătrund prin infracție și operează la nivel transnațional. Deci uh, avem nevoie de o legislație care ne se permite să-i combatem. Din nou, o abordare europeană se impune. Avem, am dorit, deci, să ne asigurăm că putem să avem un dialog cu statele membre pentru a vedea cum putem să combatem bandele de infractori transfrontaliere. Avem apoi de lămurit strategia pentru securitate internă. Am uh, spus deja că mai avem uh, problema armelor de foc, a bandelor și apoi securitatea preventivă. Trebuie să colaborăm cu statele membre pentru a discuta despre prevenire și să vedem cum putem să ne punem forțele în comun pentru a face o prevenție cât mai eficientă. Acest lucru este esențial dacă vrem să împiedicăm dezvoltarea fundamentalismului. Știm care sunt efectele acestui gen de comportament. Deci vrem să rezolvăm aceste probleme din fașă. Vrem să stopăm radicalizarea care am văzut că apare în mai multe state membre. Din nou, dacă putem să facem schimb de vederi și să dialogăm mai mult, atunci vom uh, găsi și soluțiile cele mai bune pentru a trece la acțiune. Dacă vrem să stopăm fundamentalismul, avem nevoie de o abordare coordonată și de schimb de informații. Acesta este cel mai bun mod de a preveni radicalizarea. Deci uh, vrem să facem ceva care să fie util și pentru polițistul de pe stradă, dar ceva care să fie util și pentru organismele de la nivel înalt, Consiliul și altele, care adoptă măsuri în acest domeniu. Și apoi, doamnă președinte, mai am câteva priorități, printre care se numără și uh, SIS, Sistemul de Informații Schengen, Acestea, sigur, necesită oarecare investiții din partea statelor membre. Comisia a pregătit un proiect de buget și un calendar care va fi înaintat Consiliului în luna octombrie. Atunci uh, vom uh, ști în ce cadru va opera COZI. Am vorbit despre armele de foc, despre strategia de securitate internă, dar să știți că acestea nu pot fi realizate decât dacă avem bănci de date și dacă avem acces la acestea foarte rapid. Deci trebuie să facem schimb de informații eficient și rapid. Cum vom putea face acest lucru? E bine, în toamnă vom avea un calendar, sperăm, vom avea acea propunere a comisiei pe care o așteptăm și apoi vom avea o agenție informatică care ne va ajuta și care va oferi date poliției, ne va ajuta să partajăm date în mod eficient și mai rapid. Va trebui să decidem unde va fi sediul acestei agenții, cum va funcționa ea. Decizia va fi luată în timpul președinției belgiene și uh, sperăm ca regulamentul să apară cât de curând. Nu am uh, vrut să revizuiesc aici sutele de măsuri care urmează să fie luate, doamnă președinte. Am vrut doar să vă spun că vrem să continuăm eforturile începute de președinția spaniolă. Noi suntem foarte pro-europeni și știm că Spania a dat un exemplu foarte bun, a fost un model de urmat. Noi vrem să urmăm acest model și vom uh, încerca să punem în aplicare aceste priorități uh, definite de Spania Vom lupta cât mai mult pentru ca ele să devină instrumente și politici cât mai curând. Am vorbit despre niște instrumente care privesc politica de securitate internă. Sperăm ca ele să fie aplicate deja în 2014 în statele membre. Pentru că astfel vom avea la îndemână modalități uh, eficiente și utile de combatere a criminalității. Și astfel Europa va deveni mai sigură pentru toți cetățenii. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. V-ați referit la unele dintre întrebările adresate mai devreme, cum ar fi și radicalizarea. Ei bine, acum vreau să dau ocazia coordonatorilor să adreseze întrebări. Sper să avem suficient timp pentru răspunsuri, după care mai avem o listă a altor membri care doresc să intervină. Domnule Busutil după care dăm cuvântul și celorlalți coordonatori. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt Simon Busutil, coordonatorul grupului PP. Un comentariu privind Comitetul Permanent privind cooperarea în domeniul securității interne. V-ați referit la COSI de mai multe ori în prezentarea dumneavoastră. O îngrijorare pe care am eu. Mă interesează, bineînțeles, munca acestui comitet, însă îngrijorează un lucru și anume că din păcate, activitatea acestui comitet nu este supravegheată de Parlament uh, absolut deloc. Deci, în ciuda faptului că noi am cerut acest lucru, în ciuda faptului că avem aceste competențe extrem de importante pentru noi, deci eu mă tem că nu va exista un control parlamentar asupra activității acestui comitet. E o chestiune la care vreau să mă refer și poate aveți și dumneavoastră comentarii. În al doilea rând, acum, prelucrarea datelor personale. Ca raportor pentru revizuirea mandatului agenției Frontex, mi-am dat seama că una din problemele pe care le avem se leagă de prelucrarea datelor personale de către această agenție, de către Frontex. Comisia nu a propus să se facă ceva în acest sens, deși Exista un interes uh, inițial de a conferi această putere, această competență agenției. Știu că e o chestiune foarte dezbătută la Consiliu și ar vrea să știu care este părerea președinției belgene pe această temă. Privind această temă. Acum, în ceea ce privește înființarea unui program european de urmărire a finanțării în scopuri teroriste, știți de discuția de săptămâna trecută, la discuțiile de la Consiliu s-a vorbit despre crearea unui sistem, unui program european de urmărire a finanțării terorismului. Ce anume va face președinția belgeană pentru a se asigura că asta se va face cât mai repede? Vă mulțumesc. Continuăm cu coordonatorii, cu întrebările. Doamna Latford, din partea grupului ALDE. Vă mulțumesc. Renate Weber nu este aici și mă rugat să vorbesc în numele grupului. Vă mulțumesc, doamnă ministru. E într-adevăr încurajator să auzim care sunt prioritățile dumneavoastră în ceea ce privește combaterea crimei organizate, a bandelor uh, criminale internaționale. E o mare amenințare um, în fața securității și, din păcate, nu a fost abordată corect în uh, ultimele decenii, dacă să comparăm cu terorismul, de exemplu. De asemenea, m-a bucurat foarte mult să aud ce ați spus despre comerțul ilegal cu arme, care, bineînțeles, are legătură cu crima organizată internațională. Însă, în ceea ce privește strategia pentru securitatea internă, în primul rând, mă alătur spuselor domnului Busutil și vreau și eu să știu mai multe în legătură cu controlul parlamentar asupra uh, COSI. În al doilea rând, dumneavoastră intenționați să combateți uh, radicalizarea. Aș vrea însă să vă rog un lucru și anume să lăsăm deoparte acest termen. A fi radical nu înseamnă imediat a fi un uh, terorist potențial. Deci fundamentalismul nu înseamnă o inclinație către terorism. Exercițiul întreprins de Consiliu în ultimele luni, schimburile de informații, nu am niște date la mine exacte, nu am eh, documentele la mine, deci schimbul de informații privind radicalii, să zic așa, identificați de toate felurile. Deci toate acestea uh, par să includă și persoane care nu sunt de acord, care protestează în legătură cu foarte multe lucruri. Deci mă întreb dacă nu ne îndreptăm într-o direcție foarte alunecoasă și periculoasă. A nu fi de acord, a fi un disident, a fi mm, un protestatar, nu înseamnă că ești terorist. Și în ultimul rând aș ruga președinția belgeană să înceapă pregătirile pentru revizuirea mandatului de arest european și de asemenea să-i ce să le cere statelor membre să fie mai severe și mai uh, stricte în ceea ce privește gestionarea acestui sistem, care în momentul de față uh, e cam șubred. Vă mulțumesc! Din partea socialiștilor și democraților, nu-l văd pe domnul Claude Moraes în sală. Ar dori altcineva să intervină? Nu? Atunci continuăm. Um... Doamna Argentini. Vă mulțumesc. În primul rând, sunt de acord cu ce a spus doamna Latford. E foarte important să ne dăm seama că fundamentalismul nu înseamnă o amenințare în sine. Deci, formularea, practic, uh, își pierde din uh, conținutul său, din esența sa. De asemenea, doamnă ministru, sunt de acord în legătură cu ce a spus uh, în legătură cu combaterea crimine, criminalității organizate, a traficului ilegal de arme, să nu v-ați referit la narcotice. Știți că mă refer, bineînțeles, la narcoticele care sunt traficate ilegal, mai ales substanțele opiacee. Mă întreb dacă v-ați uh, a plecat asupra acestei probleme în cadrul politicii dumneavoastră de combatere a crimei organizate. Bineînțeles, dacă avem o politică suficient de puternică, atunci e clar că putem elimina o mare parte din traficul de narcotice. Deci dacă am avea o politică într-adevăr uh, susținută, am putea face progrese în domeniu. De asemenea, să ne uităm care sunt diferitele strategii uh, pentru a reglementa drogurile în diferitele state membre. Deci, în ceea ce vește crima organizată și traficul de narcotici, aș vrea să știu deci care este poziția dumneavoastră. În continuare, o întrebare mai specifică în legătură cu agenția privind tehnologiile informatice. A spus că sediul acestei agenții va fi stabilit în timpul președinției dumneavoastră. Din câte știu eu, două țări sunt interesate, Franța și Estonia ar vrea să găzduiască această agenție. Mă întreb dacă ați putea să ne spuneți care sunt uh, discuțiile în momentul de față. Vă mulțumesc, domnule Tavares. Doriți să puneți o întrebare? Vă mulțumesc, domnul președinte. Da. Am o întrebare legată tot de radicalizare. Vreau atât de mult să spun această, adresez această întrebare cât din greșeală m-am, adresat, uh, m-am adresat ministrului anterior. Deci întrebarea mea e asemănătoare cu cea pusă de doamna Lasford, de colega noastră. Înțelegem ce se află în spatele acestor îngrijorări care de radicalizare, deci încercăm să ajungem la rădăcinile terorismului. Uh, intențiile noastre par uh, bune, însă să nu uităm că terorismul trebuie cobătut prin idei și prin comunicare și din păcate nu cred că cei de la Consiliu au strălucit în acest domeniu, să zic asta de la început. Deci acest document privind radicalizarea e mult prea general, include tot felul de radical, de fundamentalism um, violent, violentă, deci foarte mulți dintre noi de aici am putea fi <laughs> considerați drept radical. Eu unul mă mândresc cu așa ceva. Se vorbește și despre părerea opiniei publice în mijloacele de comunicare și nici asta nu ajută cu prea mult. Deci la Consiliu, dacă vreți să începeți cu dreptul, cred că ar fi bine să colaborați de la bun început cu Parlamentul. Un for deschis, pentru societatea civilă europeană, o organizație cu control democratic, o organizație transparentă. Eu cred că dacă am acționa în spatele ușilor închise, nu am face decât să creăm și mai multe probleme pe viitor. Deci mai degrabă era un comentariu decât o întrebare, însă aș vrea să știu în ce uh, constă concret politica antiradicalizare a Consiliului. Vă mulțumesc, domnul Cleis, după care doamna ministru va răspunde la întrebări. de de minister. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna ministru, ați vorbit despre combaterea radicalizării și ați spus că este o prioritatea președinției belgiene. Înțeleg discuțiile de natură semantică sau cred că vă referiți la extremismul uh, islamic. Ar fi mult mai corect să descriem lucrurile așa din punct de vedere politic, sau cel puțin eu v-aș sugera să spuneți lucrurilor pe nume. Bineînțeles, există un anumit nivel de extremism islamic uh, chiar și aici, în Belgia, provocat de evenimentele din Afganistan, de, gândiți-vă la atrocitățile teroriste de la Madrid. O mare parte din acest extremism este creat chiar pe teritoriul belgian și înțeleg că președinția belgiană vrea să combată extremismul islamic. Însă, ce anume intenționați să faceți în mod concret? vreți să introduceți niște măsuri de prevenție sau vă gândiți la măsuri mai uh, dure împotriva făptașilor. Deci, la ce vă gândiți? Vă gândiți la ceva asemănător cu uh, benzile desenate din Danemarca sau acțiunile întreprinse în acel context? Deci ce anume intenționați să faceți? Dacă o persoană își exprimă, exprimă liber opiniile, bine, aceste opinii pot fi interpretate ca fiind radicale sau ca fiind expresia unui sentiment extremist. Ce veți face de asemenea cu anchetele poliționești și supravegherea acestor indivizi? Deci cum le veți proteja și drepturile? Vă mulțumesc, vă rog să răspundeți la aceste întrebări, după care vom avea și alte întrebări. Eh, da, vă mulțumesc, doamnă președintă. O să încerc uh, să răspund tuturor întrebărilor uh, puse. În ceea ce privește Agenția pentru Tehnologiile Informatice, din păcate nu pot să spun nimic uh, despre această agenție. Vor exista mai multe discuții și pot spune cu siguranță că nu va fi organizată în Estonia. Cred că anumite decizii vor fi luate în următoarele luni. Și Cred că, totuși, în următoarele șase luni, în cadrul președinției belgiene, belgien, Belgii se va hotărâi acest lucru, deoarece cred că avem nevoie de această agenție. Accesul la informație este foarte important și de aceea avem nevoie de uh, această agenție. Um, unde se află această agenție, desigur, este un aspect care trebuie uh, clarificat. Însă nu mă nu mă îndoiesc că uh, vom discuta aceste, aceste lucruri și aici în Parlament. În ceea ce privește uh, narcoticele și armele de foc, um, mă gândesc aici la pactul francez uh, împotriva substanțelor narcotice. Um, și acest pact este o prioritate pe plan uh, european. Există organizații și instanțe specifice care se uh, ocupă de această problemă, însă pentru mine este important uh, ce poziție avem în ceea ce privește, de exemplu, bandele de infractori transfrontaliere și acolo aspectul armelor de foc este foarte important și în domeniul narcotice, narcoticelor schimbul de informații între state sunt foarte importante. Fluxul substanțelor uh, narcotice uh, trebuie aflat, uh, făcut public și atunci putem aborda această problemă. Și cred că este vorba de aceleași aspecte importante atât în cazul armelor de foc, cât și în cazul bandelor de infractori transfrontalieri. Avem nevoie de mai multă colaborare. Întrebarea pusă legată de COZI. Dacă nu mă înșel, um, mâine uh, domnul uh, secretar general Van Kuppelberg de la uh, COZI va fi prezent și știu că în acest moment Parlamentul nu are un drept de control. Um, există o nouă structură care desigur trebuie dezvoltată Um, lucrurile practice trebuie clarificate uh, mai bine. Cred că um, în cazul COZI um, este, ceea ce este important este cum poate face COZI o, o pregătire politică înaintea unor uh, proiecte legislative pentru a exista un schimb de informații și pentru a avea o bază de informații mult mai bună. În ceea ce privește uh, sistemul european de urmărire a surselor de finanțare a terorismului, um, Cred că, uh, din acest punct de vedere, trebuie să învățăm câte ceva din colaborarea cu Statele Unite în cadrul SWIFT. în ceea ce privește Frontex-ul, Belgia cred că are o poziție puțin uh, izolată. Nu susținem uh, prelucrarea uh, datelor personale de către Frontex. au existat apoi mai multe întrebări referitoare la radicalizare. Cred că uh, modul de abordare belgian a uh, radicalizării este uh, prevenirea. Cred că tendințele de radicalizare trebuie găsite cât mai rapid și trebuie să informăm despre aceste tendințe. Apoi cred că trebuie să găsim o cale de uh, mijloc din acest punct de vedere. Care este poziția noastră așadar? Uh, Um, cred că nu ne dorim o stigmatizare, ci um, trebuie să găsim, să aflăm cât mai repede anumite elemente care evoluează pentru a putea începe un dialog cu uh, uh, persoanele respective um, și pentru a ne asigura astfel că aceste tendințe de radicalizare sunt combătute din uh, fașă. Și cred că aceasta este cea mai bună modalitate pentru a preveni asemenea evoluții. Doamnă președinte, cred că mai mult sau mai puțin am răspuns la majoritatea întrebărilor. Da, vă mulțumesc. Urmează acum un alt set de întrebări și aș dori să le cer tuturor să pună întrebări scurte, în mai puțin de un minut. Domnul Dias de Mira este primul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru. Aș avea ceva de spus în legătură cu radicalizarea. Sincer, eu unul nu sunt sigur că e util să implicăm în uh, efortul de prevenire a acestui fenomen pe polițiștii de proximitate. Deci nu știu dacă e util să le dăm un manual. În al doilea rând, în ceea ce privește programul de la Stockholm, se spune că în 2013 Europol trebuie să aibă un regulament. Să dumneavoastră știți foarte bine că în noiembrie, luna anul trecut, Parlamentul a respins așa numitul pachet Europol, la care patru deputați din această comisie sunt raportori. Întrebarea este, Înainte de a vedea propunerea de regulament, deci pentru 2013, deci întreb, acest pachet Europol se va întoarce la Parlamentul European în timpul președinției belgene pentru a putea acționa în conformitate cu tratatul de la Lisabona? Asta era întrebarea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum domnul Sincoaiu. Vă mulțumesc, domnule președintă, și doresc să-i, uh, să mulțumesc, doamna ministru, pentru că a venit uh, astăzi. Ați, uh, v-ați referit la SIS 2. Ce măsuri se vor lua în, în, în cursul președinției belgiene în ceea ce privește bugetul și costurile? Și Parlamentul, uh, în calitatea de vocea cetățenilor, uh, nu putem uh, înțelege de ce un proiect care ar, ar fi trebuit să funcționeze deja din 2007 nu funcționează în 2010 și nimeni nu pare capabil să spună un termen concret. Pe 7 și 8 octombrie veți analiza această problemă în cadrul Consiliului și sper că astfel uh, sistemul uh, Schengen de informații va funcționa cât mai rapid. Mai am alte două întrebări uh, spe- specifice în ceea ce privește Agenția pentru Tehnologii Informatice. Toată lumea e de acord că este vorba de o agenție foarte importantă. Va fi foarte utilă în gestionarea tehnologiilor de um, informații în zona uh, de justiție. Însă, Consiliul uh, a, um, redus uh, bugetul propus de Comisia Europeană și aș, doresc să înțeleg uh, de ce s-a operat această reducere de către Consiliu. Președinția belgiană va continua pe această linie și oare astfel nu se amână pur și simplu înființarea acestei agenții sau încercați reducerea responsabilității acestei agenții sau credeți că puteți face toate aceste lucruri cu mai puțin bani deoarece ne dorim ca această agenție să-și îndeplinească toate sarcinile pe care le are? Cred că unele state membre și-ar dori ca această agenție să aibă mai multe sarcini Însă, în cursul președinției belgiene, vă așteptați să apare să apară noi propuneri în acest sens sau o să rămâneți la sistemul uh, existent în acest moment? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Șlanoca. Da, vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să continui uh, ceea ce a spus domnul uh, Cailio. Sunt de acord cu poziția exprimată de dânsul și uh, um, am, sunt raportor în umbră în ceea ce privește SIS-2. Am, uh, uh, o să pun o întrebare în ceea ce privește Agenția pentru Tehnologiile Informatice. Înțeleg că nu ne puteți da informații uh, specifice însă ați uh, promis că veți uh, informa Parlamentul despre ceea ce se întâmplă și de aceea aș dori să vă cer din nou să faceți acest uh, lucru, mai ales când veți avea în față acest raport. Poate nu toți colegii sunt de acord cu uh, poziția mea, însă dacă Strasburg, ă, Strasburgul este locul unde există mai multe instituții, ar fi mai bine ca și parlament, Parlamentul să fie implicat în discuția despre ă, existența unui singur sediu pentru ă, o, această agenție. Și poate această problemă este, nu este problema Consiliului, ci mai mult problema Parlamentului și a, par, a Comisiei și a Parlamentului. Uh, știu că nu este în responsabilitatea noastră, însă am dorit să fim informați. Vă mulțumesc, doamna Borsalino. Aș dori să uh, atrag atenția asupra unei forme speciale de uh, infracționalitate organizată. Este vorba de structurile mafiote. Um, din, este clar că acest fenomen este din ce în ce mai prezent, uh, acoperă din ce în ce mai multe aspecte și este implicat din ce în ce mai mult în uh, viața economică. Uh, este vorba de uh, sume imense de bani care sunt uh, uh, care se află în, în, în joc. Comisia a diferite metode concrete uh, de combatere a mafiei, de folosire a activelor uh, confiscate. Și aș dori să știu în ce direcție merge această directivă. Un alt aspect, protejarea martorilor în cadrul proceselor împotriva mafiei. Este vorba de persoane care se află într-o situație foarte periculoasă și știm ce metode folosește mafia împotriva acestor martori și aș dori să știu dacă acest lucru uh, va reprezenta o prioritate pentru uh, președinția belgiană. Vă mulțumesc, domnul Starks. Domnul Starks uh, a spus că dorește să pună o întrebare, nu? Domnul Bronx? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să fiu de acord că trebuie să facem o diferență um, între uh, diferență de opinii pe anumite teme. Pe de altă, pe de altă parte, există o, o confuzie între uh, anumiți uh, termeni și cred că folosirea unor termeni vagi uh, arată faptul că nu există o gândire uh, clară și neclaritate în context juridic poate duce la lipsă de justiție și cred că în uh, cadrul Uniunii Europene putem vedea um, restrângerea libertății de opinie. Am văzut interzicerea unor, uh, politici, unor partide politice în uh, um, Belgia și fenomene similare în Regatul Unit um, asemenea procese se întâmplă și în um, um Olanda. Nu putem uh, tolera, desigur, instigarea la violență, însă restul lucrurilor cred că trebuie tolerate în interesul democrației. Vă mulțumesc. Mai există o întrebare, doamna Angelini? Da, vă mulțumesc. Aș dori să-i uh, mulțumesc uh, doamnei ministru. Știu că Uh, am pus foarte multe întrebări și uh, poate nu o să aveți uh, timpul să răspundeți la toate aceste întrebări și să răspundeți în detaliu. Însă um, aș dori să vă rog, dacă este posibil, să spuneți ceva de, um, pe marginea temei combaterii substanțelor narcotice, deoarece, după părerea mea, acest lucru ar trebui să fie o prioritate uh, majoră a Uniunii Europene și nu sunt până în acest moment uh, mulțumită de răspunsul oferite de dumneavoastră. Pe lângă aceasta aș dori să vă întreb ce poziție are Belgia în ceea ce privește combaterea corupției. Un alt fenomen um, prezent care deseori este legat de infracționalitatea organizată. diverse questions. Mă mulțumesc, doamnă ministru. Vă rog să răspundeți la toate aceste întrebări diverse. Vă mulțumesc și eu, doamnă președinte. Aș vrea să încep cu întrebarea referitoare la SIS-2, dacă îmi permiteți. Într-adevăr, va exista un buget și un calendar, toate acestea vor fi propuse Consiliului în octombrie. Aveți dreptate, lucrurile au fost tergiversate prea mult și ar trebui să uh, accelerăm uh, procedura dacă se poate. Sper că acest lucru să se întâmple în octombrie. Avem un termen fixat uh, și acesta va fi uh, cel de-a, cea de-a doua etapă care ne va arăta dacă ne încadrăm sau nu în planul inițial. Cu toții sunt de acord cu privire la direcția în care trebuie să înaintăm, suntem de acord că ne trebuie un cadru clar, un buget și un calendar. Nu putem vorbi despre cooperare polițienească dacă nu clarificăm că aici intervin și problemele armelor de foc, um, criminalității organizate și transfrontaliere și că, într-adevăr, trebuie să lămurim termenii cu care operăm. Eu cred că până la uh, Consiliul din octombrie vom avea ceva de arătat și am să revin în mijlocul dumneavoastră și să vă spun ce propunere am uh, primit acolo. Sper deci să avem o propunere de cadru bugetar și de calendar și sper ca toate statele membre să fie doritoare să financeze acest buget după cum s-a convenit în 2007. Sigur, în 2007 am spus că sperăm ca tot acest uh, cadru să fie operațional în 2010. Acum sperăm să fie operațional în 2013. În orice caz aveți dreptate, este esențial pentru credibilitatea noastră să avem la dispoziție mijloace cu care putem să combatem infracționalitatea pe teren. În ce privește extremismul și radicalizarea, noi nu încercăm, cu siguranță, nu încercăm să limităm libertatea de exprimare. Departe de noi această intenție, nu vrem nici să stigmatizăm pe nimeni am uh, implicat forțele de poliție în dezbaterile organizate și vrem să ne asigurăm că avem un sistem bine structurat pentru identificarea problemelor înainte ca ele să degenereze. Dacă reușim să identificăm astfel de probleme în faza de incepție, ca să zic așa, chiar în faza premergătoare, atunci vom uh, reuși să prevenim degenerarea acestora. Deci vrem să eradicăm problema din fașă. Nu vrem să se ajungă la probleme grave și trebuie să facem acest lucru având sprijinul societății. Avem nevoie de sisteme de avertizare și detecție timpurie. Trebuie să discutăm despre acel manual. Manualul a fost uh, trimis uh, forțelor de poliție, statele membre au fost consultate și reacția a fost că manualul va fi foarte util. Va fi util în această luptă împotriva radicalizării înainte ca ea uh, să ne amenințe cu adevărat. Acum, dacă îmi permiteți, ca să revizuiesc lista de întrebări, să nu las nimic pe din afară. Europol. Aici uh, nu există alte inițiative pentru cele șase luni în care noi avem președinția. Dar, desigur, vom ține legătura cu Europolul și vom uh, implica Parlamentul în procedurile și discuțiile obișnuite. Sper uh, să pot să vă informez dacă apar schimbări. Nu anticipez însă nimic nou în următoarele șase luni. În ce privește drogurile, avem deja un pact pe baza căruia combatem traficul cu droguri. Încercăm să elaborăm o politică eficientă de luptă împotriva traficului cu droguri și dorim să punem în aplicare modalitățile pe care deja le avem. Nu vrem să aducem priorități noi în această zonă, în acest domeniu, Ținem însă foarte mult la inițiativa cu armele de foc și bandele organizate. Deci nu avem nimic nou aici, însă vom aborda și această problemă în contextul luptei împotriva crimei organizate. Întotdeauna când avem de-a face cu crimă organizată, avem de-a face și cu droguri. În ce privește protecția martorilor, da, sistemul judiciar este responsabil cu acest lucru, Desigur, acest lucru nu este o prioritate pentru politica mea în acest moment, însă sunt de acord că toată lumea are dreptul la protecție și la un proces echitabil, iar acest lucru va fi asigurat de sistemul judiciar. Vă mulțumesc că uh, mi-a uh, Vă mulțumim pentru vizita în comisia noastră și sperăm să vă revedem după vacanța de vară. Vă mulțumim! Now we move uh, on with our agenda. Our next point, as far as I see it, is the... Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume acordul PNR-UE. SUA aprecieri din partea delegației libere la Washington. Vizita a avut loc între 29 iunie și 1 iulie și aș dori să o rog pe Sophie Indveld să ne spună ce s-a întâmplat în timpul acestei vizite. Sofie este raportor la acest dosar, a fost de altfel și șefa acestei delegații la Washington. Te rog, Sofie. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să vă spun că vă vom da un raport înscris în legătură cu această scurtă vizită făcută la Washington, însă pot să vă spun acum pe scurt cu cine ne-am întâlnit. Vizita a fost într-adevăr scurtă, a durat doar 48 de ore. Principalul scop a fost uh, să vedem uh, Centrul Național Targeting, unde sunt prelucrate datele, PNR. Acolo ne-au fost prezentate metodele pe care le aplică ei. Am făcut o scurtă vizită uh, a localului de acolo. Ne-am întâlnit de asemenea cu ministrul de interne și de asemenea cu doi congresmeni și cu personal de la birourile Senatului, de la birourile unor senatori. Ne-am întâlnit și cu persoane de la Consiliul Național de Securitate, ne-am întâlnit și cu ambasadorul SUA pentru contraterorism și am avut mai multe reuniuni uh, neoficiale cu uh, grupuri de reflexie, cu universitari, cu militanți pentru protecția vieții intime. Deci deocamdată nu aș vrea să trag concluzii, încă nu am făcut o evaluare cu întreaga delegație. Cine a participat? Uh, am participat eu, raportorii din umbră și câteva persoane din partea administrației. We will have to, to look... at... Va trebui să analizăm informațiile pe fundalul rezoluției pe care noi am adoptat-o în mai. și va trebui de asemenea să așteptăm și să vedem proiectul de mandat pe care Comisia Europeană l-a anunțat, uh, deci a anunțat că îl va prezenta pe 1 septembrie pentru uh, a stabili poziția de negociere a Uniunii Europene. Ajung astfel la, aproape că ajung la cea de-a doua parte de pe ordinea de zi. Ar trebui să vă spun de asemenea că am fost invitați uh, și în Canada și în Australia pentru vizite de documentare. Nu știu dacă avem cum să finanțăm aceste vizite de la bugetul comisiei noastre, nici nu știu dacă avem timp pentru ele, însă vrem să vă anunț acest lucru și, în al doilea rând, um, cum a reacționat Comisia la rezoluția Parlamentului din mai. Știți că Parlamentul în rezoluție a, a pus un termen în iulie pentru acest pachet. Știți că la ultima reuniune a Comisiei Libe la Strasburg am cerut Comisiei Europene să revină la noi cu un raport în care să se explice de ce nu au reușit să respecte acest termen. Poate că există motive întemeiate, însă cred că uh, ar fi corect ca noi să auzim aici, în fața comisiei, ce s-a întâmplat și nu de la alții, în mod neoficial. Deci am auzit că o parte din pachetul PNR va fi gata pe 4 septembrie. Ne punem astfel întrebarea legată de calendarul pentru discuțiile care trebuie să aibă loc la Parlamentul European. Deci, pe de o parte, cred că e destul de nedrept să vedem cum se fac presiuni asupra Parlamentului European. De deci, fiecare dată se pare că numai noi trebuie să lucrăm în procedură de urgență, trebuie să discutăm aceste chestiuni în într-un termen scurt de câteva săptămâni, în timp ce celelalte instituții au suficient timp la dispoziție. Înțeleg că nici ei nu ar avea cum să abordeze astfel de dosare în doar câteva săptămâni, dar nici noi nu avem cum să o facem. Nu putem să facem față unei, uh, unui volum atât de ridicat de, de date. Deci ideea e să nu mai acceptăm astfel de termeni atât de strânse. Și, în sfârșit, doamnă președinte, aș vrea să le cer Comisiei și Consiliului două lucruri, așa cum am mai cerut și de mai multe ori. Deci să avem niște răspunsuri clare la întrebările adresate de foarte multe ori Consiliului prin rezoluțiile noastre. Deci nu e greu. Am transmis scrisori, am adresat întrebări parlamentare, deci nu vrem decât un set de răspunsuri la această listă de întrebări. Și ultimul comentariu pe care îl aveam. Am însă o ultimă întrebare. Deci, înainte de a începe orice negocieri, aș vrea să obțin lămuriri în legătură cu starea actuală ale negocierilor bilaterale între SUA și UE privind programul de ridicare a obligativității vizelor. Poate că cei care au fost în mandatul anterior își amintesc că în cadrul uh, negocierilor bilaterale care au avut loc în afara competențelor uh, parlamentare, deci știm că Statele Unite ale Americii au o listă foarte lungă de criterii și de condiții pentru a menține sau nu obligativitatea cerinței uh, de a avea o viză. Întotdeauna am fost uh, uimiți de ce se întâmpla. Deci cum putem negocia noi transferul de date PNR la nivel european și la nivel național în același timp? Deci trebuie să se lămurească clar această chestiune înainte de a începe negocierile cu omologii americani. Mulțumesc, Sofie. Așteptăm raportul uh, înscris în legătură cu această delegație. După cum spunea Sofie, în rezoluția noastră din 5 mai am cerut uh, Comisiei să prezinte o serie de principii privind PNR la jumătatea lunii iulie și din câte am auzit, din câte știm, Comisia nu a reușit să facă acest lucru. Deci îl vom ruga pe comisarul Almeida să ne prezinte situația. dear members of the Libe Committee. Um... Vă mulțumesc. Suntem foarte ocupați. Acum avem uh, procedurile pentru ca prima parte a pachetului PLR să fie adoptată pe 7 septembrie. Am început consultațiile interne la comisie Ne consultăm de asemenea și cu celelalte direcții generale pentru a vedea ce cred ei în legătură cu aceste negocieri. Deci, repet, pe 7 septembrie sperăm să vă uh, prezentăm dumneavoastră și Consiliului trei mandate de negociere cu SUA, Canada și Australia și vom face și o comunicare generală în care se explică condițiile în care Comisia ar sugera ca acest acord PNR să fie acordat uh, altor jurisdicții. Asta pentru a avea o politică omogenă față de alte țări uh, suverane care ar dori să înceapă negocieri cu noi. Știm că Înainte de adoptarea tratatului de Lisabona, Corea de Sud, de exemplu, dorea un astfel de acord privind uh, registrele cu numele pasagerilor și noi am refuzat să începem negocierile cu ei din cauza modificărilor instituționale care urmau să aibă loc. Japonia, de asemenea, a luat uh, legătura cu noi pentru a iniția negocierile, de aceea Comisia a crezut că ar fi bine să avem o politică generală în care să știm în ce condiții suntem gata să negociem astfel de acorduri cu țări terțe. Deci fără o astfel de abordare, fără un cadru conceptual clar, nu putem ști exact ce anume le putem oferi țărilor terțe. Deci, în septembrie vom avea cele trei mandate de negociere cele trei țări nu se regăsesc în aceeași situație. În ceea ce privește Canada, avem o întrerupt. deoarece ar fi trebuit să avem un mandat în conformitate cu tratatul de la Nisa, însă astfel Parlamentul nu ar fi avut puterile conferite de uh, tratatul de la Lisabona. Deci cu Canada nu avem uh, un regim cuprinzător european care să reglementeze transferul de date cu această țară. Avem doar niște angajamente din partea Canadei, angajamente pe care sperăm, pe care Observatorul European de Protecție a Datelor sperăm să le considere suficiente. În ceea ce privește Australia și SUA, avem acorduri uh, intermediare internaționale negociate conform prevederilor din tratatul de la Nisa, însă știm că Parlamentul European nu este mulțumit de acest acord și de aceea a modificat mandatele de negociere pentru a putea reiniția negocierile bucurându-ne de sprijinul de plin al Parlamentului. În ceea ce privește pachetul PNR, pachetul european PNR a fost amânat până la începutul anului 2011, deoarece au loc negocieri interne la comisie, prin care am văzut că e nevoie de o nouă evaluare de impact pentru a concretiza această propunere europeană de registru cu numele pasagerilor. De asemenea, trebuie să discutăm evaluarea de impact la, în cadrul Consiliului uh, pentru evaluări de impact de la Comisie. Dacă nu, v-am, dacă nu am fi avut cele trei mandate, comunicarea privind uh, PNR-ul Uh, nu ar fi putut să se facă simultan cu cele trei mandate. Deci sperăm deci ca să trebuie să fim gata și să avem propunerea gata pentru anul 2011. Știu de asemenea că doamna Intvel de la Parlamentul European a cerut de foarte multe ori lămuriri legătură cu interpretarea legislației americane și privind uh, modularea uh, legii americane privind intimitatea și transformarea acesteia în cadrul acordului. Din câte știu, uh, doamna comisar Wallström va informat în legătură cu interpretările noastre privind aceste modificări legislative. În rest, credem că mandatele pe care uh, le vom prezenta țin cont de toate um, problemele ridicate dumneavoastră în rezoluția privind PNR-ul. Deci vom începe această nouă politică PNR cu sprijin parlamentar uh, în luna septembrie. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că nu am vorbit prea mult. Thank you very much. Uh, Vă mulțumesc. Așadar, uh, în uh, septembrie putem aștepta o comunicare din partea Comisiei. Am existat o, comi- o întrebare referitoare la uh, relația între uh, negocierile între state și uh, statele, între statele membre și Statele Unite pentru ridicarea vizelor și uh, programul PNR. Puteți să răspundeți această întrebare acum? nu sunt responsabil pentru acest aspect al politicii. Ar trebui să iau contact uh, cu colegii mei uh, pentru a putea răspunde la această întrebare. Da, vă mulțumesc. Spune doamna președinte, ar fi important să înțelegem acest lucru la un moment dat. Da. Vă mulțumesc. Există două întrebări. Domnul uh, Fos, în primul rând, vă rog, aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc. Aș dori să spun uh, inițial că programul din Statele Unite ale Americii a fost unul foarte intensiv și foarte bun și aș dori să mulțumesc uh, conducerii foarte bune a doamnei uh, Intfeld. Um, fără a vorbi deja despre analiza um, rezultatelor acestei uh, vizite și cred că vom vorbi despre aceste lucruri în cadrul întâlnirilor cu raportorii din umbră, Aș dori să mă refer la lucrurile care au fost importante pentru mine, care le-am observat eu. PNR uh, reprezintă, aduce o valoare adăugată, cred că, și de aceea merită să discutăm mai mult despre uh, uh acest uh, tratat. Trebuie să, um, va trebui să mai discutăm și despre um, durata pe care sunt uh, stocate aceste um, date. Uh, și alte aspecte. În ceea ce privește reprezentatul uh, Comisiei, aș dori să-l întreb în ceea ce privește uh, durata. Dacă este să privesc acum SWIFT și PNR, este vorba de două lucruri uh, diferite. Există însă un lucru comun. Este vorba de uh, transmiterea de date din Uniunea Europeană către Statele Unite ale uh, Americii. Standardele de protecție a datelor personale nu sunt atât de diferite. Înțeleg că în cadrul uh, SWIFT s-am ajuns la un uh, acord rapid și nu înțeleg de ce, datorită faptului că, există, că nu există atâtea standarde, nu ajung, de ce durează atât de mult uh, în, în cazul tratatului cu registrul datelor pasagerilor. Este vorba la urma urmei de, uh, de transmitere de date, un lucru comparabil cu ceea ce se întâmplă la SWIFT. Da, vă mulțumesc. Este important, cred că, să vedem uh, relația care există între aceste două tratate. Au existat mai multe comentarii uh, sau întrebări din partea domnului Kirchhoff. Da, vă mulțumesc, domnule, doamnă președintă. M-am aflat în această delegație în calitate de raportor în Umbra și aș dori să subliniez uh, calitățile de lider a doamnei Intveld în această vizită. Da, cred că trebuie să discutăm despre în ce formă vom prezenta rezultatele acestei vizite, însă aș dori să fac o remarcă în ceea ce privește tratatul PNR. Um, există mai multe acorduri PNR cu diferite jurisdicții, cu diferite țări. Um, ne îngrijorează problemele esențiale legate de folosirea datelor, de protejarea um, sferei uh, personale a uh, persoanelor. Este uimitor cât de diferite sunt uh, standardele în aceste jurisdicții. În moment uh, există situația în care uh, fiecare uh, consideră că abordarea lor a acestor aspecte a datelor personale este cea mai sigură. Desigur, fiecare are dreptul la o părere, însă și noi avem standardele noastre. Și întrebarea se pune dacă putem găsi un numitor comun care să ne, să ne permite să ajungem la um, la acorduri fără ca fiecare acord să fie atât de uh, unic încât să putem, să putem pune în aplicare în mod comun. Și așadar cred că ar trebui să facem toate eforturile în a avea o asemenea abordare bazată pe un numitor comun, să ne asigurăm că standardele folosite sunt uh, aceleași, chiar dacă se uh, aplică în țări diferite care au Um, constituții diferite și așa mai departe. Și cred că este o provocare interesantă, nu doar în ceea ce privește uh, PNR-ul, ci și acordul uh, cadrul care urmează în curând. După vizita din Statele Unite, m-am convins că acolo există părerea că standardele locale sunt uh, standarde înalte Um, cred că este vorba, într-adevăr, diferențele sunt explicate între Statele Unite și Europa prin uh, tradiții istorice diferite și așa mai departe. Voi, voi investiga aceste aspecte um, cu atenție și um, ceea ce a spus domnul Vos este adevărat, care este valoarea adăugată și cum, um, cum ne asigurăm că aceste date personale sunt folosite într-adevăr în combaterea terorismului și uh, noi trebuie să ne asigurăm că există acest echilibru între nevoile de securitate a cetățenilor și protejarea sferelor a vieței uh, personale. Vă mulțumesc. Uh, Cred că această vizită a ridicat mai multe întrebări uh, în ceea ce privește numitorul comun în protejarea datelor și, într-adevăr, ar trebui să găsim uh, um, răspunsuri. Doamna uh, Latford este următoarea, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Răspunsul comisiei m-a frustrat din două puncte de vedere. În primul rând, S-a afirmat că nu există, că nu există o responsabilitate legată de uh, vize în PNR. Uh, întrebarea s-a referit la PNR. S-a întrebat ce se întâmplă în contextul uh, negocierilor uh, bilaterale de ridicare a vizelor în ceea ce privește uh, um, aranjamentele bilaterale PNR și cred că aceste lucruri sunt uh, relevante în ceea ce privește mandatul care va fi prezentat în 7 septembrie și, desigur, în contextul comunicării care a fost acum uh, amânată până în anul următor. Poate um, vom obține cât mai curând o clarificare din acest punct de vedere. Un alt aspect Am uitat de acest lucru și poate Sofie ne va reaminti um, care a fost modificările din legislative din Statele Unite. Cred că ar fi uh, foarte bine să existe un răspuns uh, public și acest lucru și, și l-a dorit, de fapt, uh, raportorul. Și sper că uh, doamna raportor ne va spune dacă consideră că întrebarea a fost uh, răspunsă. Da, într-adevăr, uh, la anumite aspecte nu ni se răspunde. Um, așadar, care este părerea dumneavoastră? Vă mulțumesc acum, domnul Tavares. Vă mulțumesc, uh, doamna președinte. Nu mă aflu de mult timp în această comisie și um, de aceea o să spun doar că pentru mine vizita a fost, m-a ajutat foarte mult. Am văzut um, unde sunt uh, uh, prelucrează acest, toate aceste date personale și n-am putut să facem acest lucru în cazul tratatului SWIFT, de exemplu. Statele Unite ne cereau datele noastre, însă nu uh, ne permiteau să vedem locurile unde sunt uh, procesate aceste date. Uh, Aș dori și eu să-i mulțumesc uh, lui Sofi pentru uh, munca foarte constructivă și uh, deschisă împreună cu raportorul din umbră. Și abia așteptăm să vedem mandatul cât mai rapid. Vă mulțumesc. Sofie, poate dorești să răspunzi? Da, aș rezuma pe scurt, doamnă președinte. Din nou, vreau să îi transmit Comisiei următorul lucru. Noi, ca Parlament, dorim în mod unanim să fim cât mai um, cât mai cooperanți și să lucrăm cât mai bine. Dar nu avem suficiente informații din partea Comisiei și Consiliului. În ce privește modificările actului legislativ despre protejarea dreptului la viața privată, eu să știți că nu am primit nimic oficial, am primit un e-mail informal și am primit niște evaluări informale ale unor um, structuri care însă nu ne ajută suficient. Avem nevoie de o evaluare formală. Am fost surprinsă să aud la Washington că modificările la acest uh, act de protejare a vieții private au fost deja propuse în august 2008. Americanii au zis, da, ele decurg în mod logic din acord, pe când serviciile noastre juridice sugerează că acest lucru contravine acordul inițial, dar nu am primit niciun răspuns clar oficial. De asemenea, nu am primit niciun răspuns la întrebarea referitoare la noile reguli de identificare, adică de targeting. Deci, aș vrea ca cineva să-mi explice de ce nu era suficient acordul inițial, de ce avem nevoie acum de acordul PNR. Sigur, mi-ați explicat în privat cum funcționează, dar aș vrea un răspuns oficial. Nu am primit niciodată un răspuns veritabil, deși punem aceste întrebări din 2003. Iar în ce privește programul de eliminare a viselor, din nou avem aceleași întrebări și le-am exprimat prin diversele noastre rezoluții. Eu încerc să mă port cât mai frumos pot uh, și să știți că acest lucru nu îmi vine de la sine, așa că o să vă rog să mă tolerați. În ce privește negocierile pentru eliminarea vizelor, vă amintiți poate că acum doi ani s-a decis să se uh, ia o abordare dublă, adică pe de o parte Comisia să negocieze, pe de cealaltă parte să negocieze și statele membre. De ce? Deoarece SUA nu acceptă ca Uniunea Europeană să vorbească pe o singură voce, ceea ce e destul de rău. SUA a venit cu o listă foarte lungă de criterii și de condiții pe care statele trebuie să le îndeplinească pentru a uh, primi uh, renunțarea la viză sau pentru a păstra statutul de atunci. Știm că nu s-au introdus măsuri uh, de securitate suplimentare în aeroporturi, dar s-a cerut în schimb tot felul de accesuri la, accesuri la baze de date cu uh, pașapoartele pierdute, cu permisele de conducere, cu cereri de azil respinse și, din câte știu, chiar și um, s-a cerut chiar și acces la Eurodac și la alte baze de date comunitare. Deci ei pot să aibă acces prin SWIFT, pot să intercepteze telecomunicațiile, au acces la bazele noastre de date, care, să nu uităm, sunt deținute de companii cu sediul în SUA. Ce vor mai mult? Deci mie mi se pare absolut justificat din partea noastră să cerem răspunsuri la câteva întrebări simple. Nu cred că e prea mult de cerut. Am stabilit un termen pe 1 iulie, comisia nu e în măsură să uh, se supun acestui termen. Am cerut de mai multe ori răspunsuri la întrebări. Am cerut și nu ni s-au dat decât promisiuni. Dacă primim toate aceste răspunsuri până la 1 septembrie, atunci vom putea să finalizăm acest dosar până la sfârșitul anului. Bun, am încheiat paranteza și acum o să revin la comportamentul frumos. Mulțumesc! președinta. Eu înțeleg foarte bine, pentru că cu toți am avut aceeași experiență în ce privește acordul SWIFT. Acolo, uh, Uniunea Europeană a sfârșit în sfârșit pe o singură voce și SUA a acceptat aceste cerințe ale noastre. Deci, uh, cred că am putea să facem acest lucru și cu acordul PNR. Domnule Almeida, vă rog să răspundeți acum la întrebări. Am să încerc și eu să fiu cât de adorabil posibil. Voi începe cu întrebarea pusă de, pusă de domnul Vos. Standardele de protecție a datelor personale sunt diferite în SUA față de UE. Da, sunt. De aceea avem nevoie de un proces de negociere. Poate dumneavoastră vă spuneți, uh, de ce să nu negociem odată pentru totdeauna un acord general cu SUA și să încheiem problema datelor cu caracter personal odată pentru totdeauna. De ce să tot negociem pe bucățele? De fiecare dată când vine vorba de un regim sau o schemă de schimb de date cu SUA. E bine, eu cred că ambele sunt necesare. Avem nevoie de un instrument cu caracter general, de un cadru care să definească principiile, principii pe care să le accepte ambele părți ale Atlanticului. Mai rămân însă câteva chestiuni care nu pot fi lămurite decât prin negocieri concrete și individuale. Să vă dau un exemplu. Durata păstrării datelor. Dacă salvezi date pentru un anumit scop, nu poți prevedea în mod abstract uh, cam de cât timp ai nevoie uh, ca să le păstrezi. La fel și în acest acord cu SUA nu vom putea niciodată să rezolvăm toate aceste întrebări. De asemenea, nici regimul de protecție a datelor în Uniunea Europeană nu ne poate spune clar cât timp trebuie păstrate datele uh, la organele de poliție. Trebuie păstrate atât timp cât e nevoie. Iar această perioadă nu poate fi definită decât în um, negocieri individuale, precum cele pentru programul de urmărire a finanțelor în scop terorist. Sperăm să demarăm aceste negocieri cât mai curând și să avem ceva concret pe 7 septembrie. Deci, acesta este răspunsul meu. Avem nevoie de un caracter general și de unul specific. Și apoi avem într-adevăr nevoie de acel numitor comun. Avem nevoie de o politică generală, să stabilim care sunt condițiile generale conform cărora Uniunea Europeană să poată negocia acorduri de tip PNR cu alte jurisdicții. Ne-ar ajuta foarte mult la negociere să știm care este limita minimă sau pragul uh, pentru Uniunea Europeană. Trebuie să avem un cadru conceptual după care să ne conducem, pentru că, iată, acum avem uh, parteneri de negociere precum SUA, Canada, Australia și nu știm ce țări ar putea să apară pe viitor în următorii 2, 3, 5 ani și să ne ceară un acord similar. S-ar putea să întâmpinăm chiar câteva surprize. În ce privește legătura cu programul de eliminare a vizelor și relațiile bilaterale dintre SUA și unele state membre, aici uh, îmi pare rău, uh, nu pot să vă dau un răspuns uh, pentru că nu știu suficiente. Voi transmite însă această întrebare colegilor din comisie și vă vom da un răspuns mulțumitor, sper eu, cât de curând posibil. Deocamdată nu am suficiente informații și uh, chiar dacă aș cerca să vă răspund, nu aș putea să o fac în mod satisfăcător. În ce privește modificările aduse legii pentru protejarea vieții private, am fost informat de colegii mei că modificările aduse de americani erau pur și simplu în sensul de a permite excepții excepții la drepturi pe care cetățenii le au și care sunt foarte similare, dacă nu chiar identice, cu restricțiile și excepțiile pe care le avem și în Uniunea Europeană, excepții care există pentru a ajuta organele de lege. În Uniunea Europeană, poliția nu este obligată să furnizeze informații suspecțiilor de crimă sau infractorilor informații cu privire la date colectate sau păstrate în legătură cu aceștia. Și de asemenea am mai fost informat că SUA a adoptat două excepții identice cu noi. Iar acestea au fost uh, toate, au fost amândouă în legătură cu um, organele de punere în aplicare a legii. O voi informa pe doamna comisar Malmström și îi voi transmite întrebarea dumneavoastră. Am să îi spun că doriți să vă transmite răspunsul pe cale oficială și nu neoficială, așa cum se pare că s-a întâmplat până acum. În ce privește restul, de asemenea am să transmit uh, mesajul și frustrările pe care le-am uh, auzit aici, am să le transmit colegilor vizați. Din păcate, eu nu pot să adaug mai mult la ceea ce am spus deja. Vă mulțumesc pentru atenție. Președinta. Mulțumim și noi foarte mult și chiar sperăm să primim răspunsuri la întrebările noastre mai rapid pe viitor. Acum, haideți să trecem mai departe la următorul punct pe ordinea de zi. Este vorba despre o informare cu privire la negocierile actuale pentru acorduri de readmisie. Acum am să cer celor care fac parte din public să părăsească sala. Iată că sunt câțiva.